Colleagues, if you can take your seats. Stimați colegi, dacă vreți să luați locul, o să începem uh, votul la facilitatea de conectare a Europei. Uh, o ședință comună, vreau să urez uh, bun venit și colegilor de la ITRE, președintele Sartori, tuturor în sală în, acest, în această dimineață. Presupun că toată lumea și-a adus cartela de vot aveți nevoie de cartelă. Nu mai acceptăm niciun fel de voturi exprimate prin ridicarea mâinii. Ok, Mr. Kramer. Domnul Kramer. Domnule președinte, aș vrea să spun în numele grupului nostru că noi participăm la manifestarea de astăzi sub protest, pentru că regulile s-au modificat uh, permanent. Aseară la 11 fără 20 uh, am primit o listă de vot cu compromisurile care n-au fost procesate în cursul dezbaterii. A fost un compromis între cele două grupuri politice cele mai mari și grupurile care ar fi dorit să participe la compromis nu s-a putut. Procedura a fost modificată permanent ieri, la reuniunea coordonatorilor, am cerut voturi separate. Trei grupuri și trei coordonatori au fost favorabili, doi împotrivă și a existat o abținere. Și s-a adoptat și dintr-o dată, dacă grupurile mari se opun, atunci majoritatea se opune și totul pare să fie în regulă. Și apoi procedura s-a modificat astfel încât nu va mai exista un vot separat, ceea ce înseamnă că pentru că ITRE a cerut un vot separat, dar nu pentru anexe, ci pentru text, așa cum am acceptat și ieri am auzit din nou că nu va mai fi niciun vot separat, ceea ce înseamnă că nu putem nici măcar să votăm uh, diverse avize. Pe lângă toate acestea, lista n-a primit-o decât ieri și într-o singură variantă lingvistică, ceea ce înseamnă că regulile au fost încălcate permanent și trebuie să verificăm să vedem dacă votul de azi de fapt este legal sau nu. Președintele, bun. De fapt, suntem la CEF, nu la TNT, dar oricum, o să puteți să vă mai spuneți speech-ul și mai târziu. Începem acum votul. Exact asta doream să spun și eu. Da. Avem 69 de compromisuri de votat care reprezint 85 uh, de pagini și vreau să știu dacă regulile multilingvismului sunt respectate. I'm told yes. Mi se spune că da, din partea secretariatului ITRE. So, I will proceed on that basis. Deci o să continuăm pe această bază. O să începem cu votul la mecanismul de conectare a Europei, raportorii Adina Valen, Dominic Riche și Ines Ayala Sender. Începem cu o verificare a votului. Cred că avem quorumul. Ambele comisii trebuie să respecte quorumul. Verificăm sistemul de vot electronic. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. Yes. You can close the vote. Hang on. It's not. Not okay. You need to move over to Joe's seat, uh, in F, because I know he's not here. Trebuie să vă așezați uh, la locul dumneavoastră și să introduceți cartela. Vreau să verific dacă nu e un număr prea mare de voturi. Mașina 3 nu funcționează, dacă pot tehnicienii să ocupe. S-a închis votul. Are we okay? E în regulă. Să începem atunci cu articolul 1. Put your hands down while Ines moves over. N-are rost să mai țineți mâna ridicată. Ok, rapporteur ready, Ineth? Raportorii sunt gata. Pornim maratonul, articolul 1, compromisul 1. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O adăugire, domnule, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1A. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2, 3, 5, ca adăugire, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2, 3, 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Regii 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. 30. Those in favor. 30. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 now. 32 acum. Pagina 5 pe lista mea. 32 împot- pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2, 5, 8. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. 2, 5, 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Regii 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 263 ca adăugire. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5 acum. Aveți timp să găsiți. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 272 ca adăugire. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. Cine e pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. 278. Cine e pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. Buget 12. Cine e pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Regii 15. Cine e pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. 279. Cine e pentru? Împotriva împotrivă, abțineri, se respinge. 36 și 2, 80 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 2, 284 ca adăugire. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 297 al domnei Țicău. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la 3, nu, de fapt compromisul 9 să corectez vorbitorul. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum e 305. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Să respinge. 306, those in favor. 306, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 16, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 10, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 310 ca adăugire, împo- pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Următorul 3-2-2 rețelele de dioxid de carbon o gire cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Se deschide votul la acea adăugire, la 302, spune voi. Care mai e, de fapt? 322. A votat toată lumea? S-a închis votul? și s-a adoptat foarte clar. Compromisul 13 acum, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Un amendament oral la sfârșit. Are cineva obiecții față de amendamentul oral? Există obiecții, deci nu-l putem supune la vot. Trecem atunci la compromisul 14. All those in favor? Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 15. Următoarele două sunt caduce. Compromisul 15. E pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45. Să vă las timp să-i găsiți cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3, 4, 9, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18. Cine pentru? <clears throat> Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 355 ca adăugire. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul 370, dacă am înțeles bine, la pagina 18. 370, ca adăugire, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19, cine împot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul în legătură cu compromisul 20. A votat toată lumea? S-a închis votul. And that is adopted. Și s-a adoptat. We now go to three... Trecem la 353 cu adăugirea cuvintelor Energy Efficiency. Cine e pentru? 353. Împotrivă? Abține? S-a respins. Celălalt vot pe părți e cadou din cauza compromisului. Acum trecem la compromisul 21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 22. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 388 al domnului Marinescu. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? S-a respins. 57. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 389. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 390. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Nu, din nou prin ridicare. 390. Da. Cine e pentru? Împotrivă? Abține. S-a adoptat. 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 395, o adăugire, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 399, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 396, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 397, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se respinge. 398 și 4 care sunt de aici, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 20, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 401 e un amendament oral, se obie, obiectează cineva față de amendamentul oral? Da subiectează. Deci 401, fără amendamentul oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 20, a treia parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 402 și 403 sunt identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 402 și 403, vă rog, s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. PP are un vot în plus. Da. Acum puteți introduce din nou coordonatorul a închis. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a respins. Regi 21 and budget 20 is... Regi 21 și buget 20 identice cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 raportor pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 405 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Raportor 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 404 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 407 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 408 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 409 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 25. Câteva pagini mai departe, compromisul 25 la pagina 27 pe uh, lista mea. Nu știu dacă este și la Liberal și la PPE. Oricum, compromisul 25 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27, iată l-am găsit. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 476 pentru, e caduc, mi se spune, Ah, mă scuzați, spune președintele, amendamentul 471. Nu, amendamentul 71. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 29 pentru Uh, domnul Groș, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, 71 și 484 sunt identice, nu le-ați anunțat, așa că vreau să reamintesc acest lucru. Da, într-adevăr, sunt identice. Și acum 29 se adoptă, mă scuzați, compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 504, cadogire pentru 504, încă o dată, Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum 498, toată lumea și-a dat seama unde am ajuns, 498 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 23, în patru părți, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 23, a cincea parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 24, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 31, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 520 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 521 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 524 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică la 524. S-a deschis votul. Everybody voted. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum 523 și 571 împreună pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică. Deci la 500, uh, 533 și 571. Toată lumea a votat? S-a închis votul? Da, se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 525 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Budget 25, those in favor. Regi 25. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 527 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 526 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare electronică. S-a deschis votul la 526. Has everybody... EPP now has... PP-ul are două voturi în plus. Oh, now what? That's it. Acum e în regulă, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 529 și 534 Nu. 531, spune președintele, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, regii, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33, compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 548 și 549 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 550 pentru, împotrivă, abțineri, se, resping, se respinge. 547 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. unu pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 552 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 553 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 555 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 34 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 562 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 563 și 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 566 Nu, așteptați 565 și 66 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Încercați încă o dată la 95 pentru. Acum e mai bine. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 567 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 28 este caduc. Trecem deci la 96 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 571 pentru împotrivă abțineri Vom face o verificare electronică la 571. S-a deschis votul. Da, încă doi în plus, ca înainte. Matio, Giorgio, vă rog, retrageți cartela. Acum e în regulă. S-a închis votul. Se respinge. Regii 30 pentru împotrivă abțineri. Vom face verificare electronică la regii 30, s-a deschis votul. One. Georgios, can you do... George, te rog, ne faci onoarea încă o dată, s-a închis votul. Se adoptă. 573 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 574 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 574 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 576 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 32 este caduc. 577 și 78 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 37 pentru, Începem din nou. Compromisul 37, cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. 582 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 regii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3, compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 584 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 585 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 586 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 și 587 identice pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 39A pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 39B pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39C pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39D pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. Da, o listă completă ABCD. 39E. Ce, cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 39F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Așa că e și H, da, 39H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39G, J, nu, I, mă scuzați, da, am luat-o am luat-o mai repede. 39i pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Știam că o să fie și J, așa că 39 J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 K pentru. Stați, începem din nou, pentru că doar doi coordonatori au votat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar vom face o verificare electronică la 39K. S-a deschis votul. One EPP too many, That's okay. Un vot PP în plus, acum mai bine. Georgios, te rog, retrage cartela. Acum e în regulă și s-a închis votul. Se adoptă.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 734, adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 742, adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, compromisul 43, nu mă scuzați înainte, votăm regii 1 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la regii 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru pentru, încă o dată, la 116, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 44, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 44A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44B, compromis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 este unul lingvistic, deci trecem peste 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 44C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 și 137 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44D, compromis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 44E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, Abțineri. Face o verificare electronică la 151. S-a deschis votul. Has everybody voted? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 50. 150 pentru. Împotrivă. Încă o dată. Cine este pentru 150? Împotrivă abțineri, se respinge. Foarte bine, facem verificare electronică la 150, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Și acum, următoarea pagină, compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154, adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți o verificare electronică? Nu, dacă doriți, o facem. La 154, adăugire, s-a deschis votul. Has everybody voted? Toată lumea a votat. Două voturi în plus de la PPE. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Da, oricum, strâns votul, nu? 157 <laughs> pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 157 s-a deschis votul. Has everybody voted? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 46 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 160. Să deschis votul. Everybody voted. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 161 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la 174. S-a deschis votul. Adopted. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Compromise 49. Those in favor. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 176 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regi 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Cea a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 182. Eu cred că a fost adoptat, însă vom verifica. Deschidem votul. Has everybody voted? Ați votat, s-a închis votul. Respins. Compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 50A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 194. Deschidem votul. Has everybody voted? Vote is closed. And it's adopted. Se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 210 și 211 identice pentru. Vreți să verificăm la 209? Check on 209, the vote is open. Deschidem votul. Has everybody voted? Închidem votul. Respins. 210 și regii 11 identice pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 212 pentru. 211, mă scuzați, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 212 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52. Compromisul 52 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 217 pentru împotrivă, abțineri respins. 200 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 219 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 221, deschidem votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. And that is adopted. 222. 222. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 222. Deschidem votul. People voted. Vote is open. Deschid votul. Vă rog să votați. Ați votat? Închidem votul. Se adoptă. 223 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 224 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 225 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 226 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, conform noilor reguli la raportul Ferreira, vom avea trei voturi. Deci votăm propunerea modificată, după care rezoluția legislativă, după care votăm negocierile interinstituționale. Ați înțeles? Bine. Întâi, propunerea legislativă modificată. Deschidem votul. E vot electronic. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. 80 pentru, 8 împotrivă, 5 abțineri se adoptă. Acum rezoluția legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Închidem votul. 81 de voturi pentru, 8 împotrivă, 5 abțineri. Se adoptă. Acum votăm asupra negocierilor interinstituționale. Deschidem votul. A votat toată lumea. The vote is closed. S-a închis votul. 86 pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri îi felicit pe cei trei raportori. And could I could I hand, hand the floor to Chairman Sartori, please? Îi dau acum uh, cuvântul doamnei președinte Sartori. Deci nu plecați. Vă mulțumesc și eu, domnule președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru munca excelentă, am demonstrat cu toții că putem colabora foarte bine, chiar dacă am avut o procedură greoaie această procedură a lucrărilor comune între tran și intre. Munca va, conta, va continua la Consiliu cu negocierile și știu că și acolo vom da dovadă de un spirit constructiv. Îi rog acum pe toți colegii ITRE să treacă la sala noastră de reuniune unde vom continua cu voturile. Mulțumesc, sărbători fericite! Vă mulțumim. Acum noi luăm o pauză de, 50, de 10 minute, mă scuzați, după care vom continua cu votul nostru privind tentism. Hey,